are part of, uh, which, are, which may be included in uh, food. Care pot fi, pot pătrunde în alimente în urma procesului de producție al hranei sau al ambalării hranei sau în produsele cosmetice Dar acestea, practic, uh, produsele cosmetice nu țin strict de competența noastră. Ne interesează oricum uh, toate datele uh, care s-au obținut până acum în studii despre aceste tehnologii. Noi nu facem evaluări în legătură cu nanoparticulele dacă nu este vorba strict de procesarea hranei. În legătură cu organismele modificate genetic, ați avut uh, mai multe observații. În decembrie 2008, Consiliul a făcut o recomandare în care S-a făcut referire la evaluările de risc care, sau, care există pe plan european și care în mare parte proveneau de la EFSA. Noi am citit cu mare atenție această recomandare. Uh, am uh, apreciat faptul că uh, activitatea EFSA a fost bine reflectată și mai ales rolul evaluărilor științifice pe care le-am făcut în legătură cu uh, gradul de uh, securitate al alimentelor. Recomandarea Consiliului uh, are două trimiteri importante la munca noastră. Necesitatea de a desfășura o activitate cât mai transparentă și noi ne străduim să realizăm acest deziderat. Pe 14 și 15 septembrie anul curent am avut o conferință aici la Bruxelles la care au fost invitați oameni de știință de origini diferite din statele membre, persoane care fac studii uh, de risc în legătură cu organismele modificate genetic, dar i au fost experți și de la organizațiile guvernamentale Greenpeace sau alte organizații de acest tip. O altă ilustrare a preocupărilor noastre, vineri la Parma avem o întâlnire cu reprezentanții Greenpeace vor discuta cu noi, cu un membru al panelului, pentru că solicităm uh, opinii uh, științifice în legătură cu OMG-urile. Ne întâlnim de asemenea cu reprezentanții unei alt, unui alte organizații non-guvernamentale pentru a vedea care este monitorizarea necesară pentru orezul modificat genetic. Este orezul numărul 52, 62. Va fi de asemenea să vedem dacă există un impact negativ asupra mediului înconjurător. Am discutat de asemenea cu Greenpeace modalitățile de cooperare și recomandările făcute din partea Consiliului în legătură cu studiile de risc. Un alt aspect care ține de recomandările făcute de comisii se referă la modul în care cooperăm cu statele membre. Am avut o serie întreagă de reuniuni, ținem la calitatea dialogului nostru cu experții din statele membre și sperăm să uh, atingem toate elementele și preocupările statelor membre în uh, cercetările pe care le desfășurăm. Există o anexă în care noi colectăm practic toate comentariile venite din partea statelor membre și încercăm să dăm un răspuns unitar. În legătură cu activitatea noastră referitoare la organismele modificate genetic, dar și în alte domenii, ne străduim să includem și opinii individuale în uh, momentul în care echipele noastre specializate lucrează, uneori nu reușesc să ajungă la un consens. Pot menționa multe exemple în care au existat opinii minoritare, fie susținute de un singur individ, fie de 2-3 membri ai unei echipe. De pildă, asta s-a întâmplat când uh, a existat o echipă specializată în sănătatea animalieră. De asemenea, uh, o altă echipă care a studiat uh, rezistența uh, la microbi. Au existat și opinii care deviau de la impresiile și concluziile generale și atunci noi am menționat și aceste opinii minoritare pentru a le face și pe ele publice. Noi nu ascundem în activitatea noastră opiniile care deviază de la concluziile generale. Știința se caracterizează și prin dubii, prin uh, întrebări pe care ți le pui. Noi nu putem, în uh, rezultatul studiilor noastre, să spunem întotdeauna cu fermitate, lucrurile stau așa și nu altfel. Acolo unde există dubii, noi le menționăm. Comisia noastră științifică a elaborat niște linii directoare pentru a putea exprima și aduce la cunoștința publicului larg și aceste păreri individuale sau uh, deviante. Noi, în opinia noastră în legătură cu clonarea, am precizat că am dispus de foarte puține date și a fost foarte dificil să elaborăm un, o evaluare de risc. Deci a trebuit să exprimăm într-un fel gradul ridicat de incertitudine. Și am spus în legătură cu securitatea alimentară și utilizarea tehnologiei clonării, uh, faptul că avem mari uh, rezerve în uh, ce privește aceste tehnologie. Debate. Știința se leagă foarte mult de discuții, de dezbateri. Trebuie să putem să ne prezentăm argumentele. Ține mult la calitatea dialogului. Uh, ați spus pe bună dreptate că a existat o publicație într-un jurnal de specialitate în legătură cu utilizarea metodei statistice pentru uh, evaluarea riscului de organisme modificate genetic am decis în cadrul EFSA să reanalizăm acest studiu și am lucrat pe plan intern cu expor, experții noștri din cadrul EFSA și din afară pe statistic, domeniul statistic pentru a face o evaluare a rezultatului acestui studiu. Am comparat cele două metode statistice utilizate, una utilizată de EFSA și cealaltă din uh, articolul publicat în această publicație de specialitate. Deși am recunoscut că studiul publicat deja erau pertinent și că se puteau utiliza ca metodologie bună, nu avea totuși impact asupra evaluării noastre de risc, pentru că nu era diferență majoră între cele două metode statistice. Nu ne temem în cadrul EFSA să fim puși chiar uh, la îndoială și să ni se ceară dovezi științifice. Pentru unele produse care s-au folosit de multe, multă vreme în Europa s-ar putea, într-adevăr, să apară noi riscuri eh, de utilizare, cum ar fi eh, aditivii alimentari sau anumite ehm, molecule de gust. Apoi, eh, au apărut multe crete aici în legătură cu evaluarea de risc de mediu nu este o responsabilitate a EFSA. Nu ține de competența noastră să punem în uh, practică, ci să atragem atenția managerului de risc. Lucru pe care l-am și făcut în mod regulat. Un exemplu. Un exemplu foarte bun este acest orez numărul 62 LRI, care am cerut o mare atenție a monitorizării acestui produs. Apoi ați menționat unele organisme modificate eh, de genetic eh, tolerante care rezistă la erbicide NK608. Suntem de acord că eh, există cererea foarte obișnuită de un studiu de 90 de zile. Pe acest aspect am uh, făcut cu foarte mare atenție și datarea și am descris uh, momentul în care cerem un studiu de 90 de zile în contextul organismelor modificate genetic. Nu doresc să intru aici în detaliu asupra tuturor criteriilor, dar recomandăm acest lucru în mod sistematic în legătură cu OMG-urile și sunt conform liniilor directoare internaționale, mai ales OCDE. În ceea ce privește rezistența la ierbicide, una dintre recomandările noastre importante și nu vreau să uh, eludez subiectul evaluării de risc, dar mai ales OMG-urile care rezistă la erbicide este uh, legat de supravegherea, monitorizarea după lansarea pe piață. Pentru că trebuie să ne asigurăm că nu apare o rezistență tot mai mare uh, în, cu efecte dăunătoare asupra mediului. Și dacă nu am răspuns la toate întrebările, m-aș bucura să mi le repetați. Mulțumesc. Ați răspuns într-adevăr foarte detaliat la întrebările care vi s-au pus. Ați fost supusă unui, unei serii de întrebări și este bine să auzim că 87% dintre um, personalul dumneavoastră este bucuros să lucreze la EFSA. Cred că este o activitate foarte bună, foarte interesantă, să poți controla alimentele, să poți oferi securitate alimentară la 27 de state membre pentru ca toți consumatorii se pot, poată merge siguri uh, de ceea ce cumpără în magazine, să fie convinși că ceea ce cumpără nu îi va îmbolnăvi. Au fost într-adevăr multe întrebări, ați răspuns foarte pe larg. În curând vom decide împreună cu coordonatorii din uh, comisia noastră cine va fi persoana de contact cu agenția dumneavoastră. Doamna Liotar a fost până acum uh, persoana respectivă. Ne-ați invitat și să venim la Parma. La fiecare doi ani uh, comisia vine la dumneavoastră printr-o delegație care o reprezintă. În 2010 se împlinesc doi ani și ne bucurăm să putem discuta cu dumneavoastră la fața locului. Nu pot decât să vă urez uh, numai bine și mult succes și ne vedem atunci uh, în curând, fie aici la noi în comisie, fie la dumneavoastră în Parma. Mulțumesc că ați venit! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wir haben heute eher eine ziemlich kurze. Dragi colegi, eu v-aș propune acum să trecem la punctul 5, unde sunt eu raportor, pentru că trebuie să plec, de fapt trebuie să plec deja la o altă reuniune, dar din fericire pot să mai stau puțin. E vorba de procedura de comitologie în punctul acesta, e vorba de o rezoluție la care Parlamentul a cerut Comisiei să înainteze anumite propuneri în procedura de comitologie pentru ca Parlamentul să poată să facă uz de această procedură în așa numită parte Omnibus 5, în această parte a procedurii care se numește Omnibus, pentru că sunt mai multe documente în același pachet. Comisia ne-a propus două directive la, spre verificare. E vorba de directiva care se ocupă de uh, sănătatea animală și de o altă directivă care se referă la înregistrarea vitelor și la uh, etichetarea carnei de, cărnii de vită. Iuri este comisia competentă de fond, juri, uh, iar noi avem de redactat un aviz din partea comisiei Envi. Împreună cu secretariatul, eu am uh, analizat uh, cele nouă puncte unde dorim să se introducă câte ceva în paragrafele textului acesta, în care este nevoie de un control mai riguros din partea Parlamentului. Parlamentul trebuie, deci, să poată să aibă cu adevărat un drept de codecizie în acest uh, domeniu. Nu există prea multe de zis la acest subiect, avem deci cele 9 puncte pe care le-am stabilit. Mâine jurii va vota, deci astăzi trebuie să votăm noi în comisia care va da avizul pentru ca să putem să nu blocăm procedura. Aș vrea să vă întreb în primul rând dacă membrii comisiei mai doresc să adauge alte elemente în alte aliniate ale directivei. Văd că nu este cazul, deci aș propune să votăm în bloc pentru că, până la urmă, e vorba de același lucru. Nu? Trebuie votat individual? Bun. Ce... Atunci trecem la rând. Întâi, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Văd că tot mai există rezistență. Amendamentul 2.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 abține, se adoptă. Și același lucru pentru amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum votăm uh, avizul uh, astfel amendat. cine pentru? Mulțumesc împotrivă. Cine se abține? Deci se adoptă cu 26 de voturi pentru, pentru și o abținere. Vă mulțumesc pentru ajutor. Iar acum voi preda moderarea domnului Depaj pentru punctul 4 de pe ordinea de zi din această după amiază. Ça marche. Donc, euh, nous sommes saisis d'un projet de rapport sur la proposition. Mulțumesc. Avem proiecte, proiectul de raport uh, din partea Consiliului cu privire la Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est. E vorba de Convenția OSPAR cu privire la stocarea dioxidului de carbon în formațiuni geologice. Raportor este doamna Ana Rosbach. O să o rog, deci, pe doamna raportor, doamna Rosbach, să ia cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Mulțumesc, doamna președintă. Majoritatea membrilor comisiei noastre știu ce înseamnă OSPAR, dar pentru noi membri voi spune că este un mecanism pentru protejarea mediului marin în zona Atlanticului de Nord. Ehm, avem o convenție eh, a Atlanticului de Nord. Este o cooperare împreună cu comunitatea europeană și cu state membre ale Uniunii Europene ca părți contract importante. În 1973 s-a înființat acest organism la Oslo. În 1974 această convenție s-a extins și asupra industriei offshore și anume în uh, cooperare cu acordul de la Paris. În doi ambele convenții au fost contopite și s-a creat acest organism nou. În opt uh, a mai existat o anexă privind biodiversitatea și ecodiversitatea în contextul uh, Mării Nordului, Mării Baltice și Atlanticului de Nord. Țările membre sunt Belgia, Danemarca, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Luxemburgul, uh, țările de jos, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Islanda, Norvegia, Elveția. Finlanda are anumite particularități, dar există câteva uh, râuri care se varsă în Marea Barents, și uh, uh, Elveția prin Rin într-un fel este legată de Atlanticul de Nord și Comisia a acceptat la Ostende uh, propunere de modificare 2 și 3 este vorba despre stocarea bioxidului de carbon în uh, formațiunile geologice. Era vorba de acordarea uh, unei aprobări pentru uh, stocarea bioxidului de carbon pe fundul mării. Despre asta este vorba în acest acord. Am studiat amendamentele, propunerile de amendament și răsfoindu-le pot să spun cu cât uh, citesc mai multe asemenea propuneri de amendament, cu atât uh, se pun mai multe întrebări. Dacă ne-am uitat la o hartă a regiunilor despre care vorbim noi acum, cu atât devine mai clar că um, într-un fel există uh, preocupări foarte diferite. Poate că am putea primi un răspuns sau o reacție din partea Comisiei, dar este evident și sarcina noastră să analizăm lucrurile. Există oare studii concrete, seismologice, geologice, în legătură cu securitatea creării unor asemenea stocări, poate și de alte produse pe fundul mării, alte reziduri, inclusiv reziduri nucleare, poate. Ce se poate întâmpla dacă uh, vor exista diverse activități geologice în aceste straturi? Uh, cum uh, vor rezista ele astfel încât să nu pătrundă în mare bioxidul de carbon sau rezidurile uh, care sunt depozitate acolo. Nu vor exista efecte negative uh, asupra uh, florei și faunei marine. Ce se va întâmpla dacă va avea loc un cutremur? accidente în apele internaționale, de pildă. Există studii de risc, cunoaștem rezultatele. Care este worst case scenario? Scenariul uh, situației celei mai uh, nefericite în uh, acest caz. Nu există și alternative pentru acest proiect de stocare a bioxidului de carbon în formațiunile geologice care sunt măsurile de protecție asupra uh, celor care uh, vor uh, lucra în acest domeniu, care vor uh, realiza aceste stocuri. Mm, această depozitare mi se pare mie că este uh, o tratare mai degrabă simptomatică a unei situații decât o soluție fericită. Putem să ne temem că aceste țări uh, s-ar putea ca unele din ele să nu-și permită să uh, creeze niște standarde înalte de stocare care ar fi absolut necesare. Și ultima mea întrebare este oare, într-adevăr, cea mai bună soluție pe care o găsim noi pentru a rezolva problema bioxidului de carbon sau poate că ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe uh, căutarea altor metode, altor soluții uh, pentru a reuși să ne eliberăm de aceste noxe și de aceste reziduri. Mulțumesc, doamnă președintă. Madame le rapporteur, je vous remercie. Mulțumesc uh, raportoarei. Vă mulțumesc pentru că mm, ați făcut un apel la conștiința noastră, cum obișnuiți să o faceți, pentru că uh, ne asumăm o responsabilitate foarte mare în legătură cu uh, situații uh, imprevizibile și în legătură cu care uh, nu avem suficiente informații. Mulțumesc! pentru că ați făcut acest lucru și voi da cuvântul acum uh, diversilor raportori din umbră. Doamna Morconaite, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În partea uh, grupului PPE în Parlamentul European aș dori să vă prezint punctul nostru de vedere în legătură cu documentul pe care îl discutăm astăzi. Grupul PPE din Parlamentul European și-a stabilit ca obiectiv în cadrul uh, politicii de uh, protejare a mediului înconjurător să reducem uh, emisiile cu 30%. Stocarea bioxidului de carbon în formațiunile geologice, care sunt prevăzute în amendamentele 2 și 3 ale Convenției pentru protecția mărilor. Este o uh, soluție dacă vrem să reducem impactul negativ asupra mediului înconjurător. Există posibilități de captare a emisiilor de bioxid de carbon și de transportare până la stocarea lor în formațiunile geologice, izolindu-le de atmosferă și de apa mării. Având în vedere progresul uh, tehnologic existent, cred că putem să ne uh, bazăm pe aceste tehnologii. Eu aș vrea să amintesc tuturor că această convenție OSPAR se bazează pe uh, principii care să parcură toți pașii necesari pentru a preveni poluarea în mediul înconjurător. În orice activitate de acest tip trebuie să previ impactul asupra mediului. Eu vin din Lituania. Noi eh, suntem o țară eh, la eh, malul Mării Baltice și aici există o poluare și împreună cu statele vecine suntem conștienți de amenințările existente la ecosisteme în acest domeniu. Noi dorim să protejăm fundul mării și dacă există în clipa de față uh, proiecte în legătură cu construcția uh, conductei uh, de gaze Nord Stream, există și temere în legătură cu posibila provocare a unui dezastru ecologic. Noi dorim, în ce privește stocarea bioxidului de carbon, să subliniem responsabilitatea pe care trebuie să o împărtășim pentru protejarea mediului marin, trebuie să acționăm într-o manieră cât se poate de precaută și uh, echilibrată pentru a nu crea dezechilibre asupra mediului. Mulțumesc foarte mult, domnul Arsenis. Thank you, Ms. President. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că din an în an recunoaștem tot mai mult semnificația um, ecosistemelor. Pe de altă parte, întotdeauna am făcut propuneri cu soluții tehnice care ne pot ajuta lupta împotriva schimbărilor climatice. Soluțiile acestea tehnice au totuși și efecte secundare negative asupra mediului. Am vorbit despre uh, această soluție legată de uh, stocarea bioxidului de carbon în formațiunile geologice, dar nu au fost testate, uh, de fapt, în realitate. Uh, S-ar putea să aibă uh, niște efecte negative foarte neprevăzute asupra oceanelor. Uh, în Olanda, în Germania, există societate civilă activă și apără împotriva efectelor neprevăzute. Se discută în prezent uh, asupra uh, proiectului din Atlantic, unde nu există societate civilă și noi suntem cei care uh, discutăm uh, măsurile care trebuie să le luăm pentru a preveni aceste efecte secundare negative vorbim despre două chestiuni aici. În primul rând, să verificăm uh, efectele acestor două proiecte asupra biodiversității, dar și de asemenea proiectele comunității. În această zonă, biodiversitatea uh, uh, fiind uh, de fapt modul cel mai eficient uh, prin uh, protejarea ei și ducând și la cea mai eficientă uh, chestiune discutată în această lună, Copenhaga, unde am uh, fost criticați că nu am luat suficiente măsuri pentru a ne adapta la această economie fără carbon. Trebuie să stabilim stimulente uh, pentru uh, consum energetic uh, propriu, să ne asigurăm că acest proiect nu transmite mesaj uh, nepotrivit în afară, că am folosit aceste stimulente nu pentru a reduce emisiile de bioxid de carbon. Mulțumesc. Chris Davis, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Eu am fost raportorul care am uh, reușit anul trecut să uh, fac să fie adoptată uh, această directivă legată de stocarea dioxidului de carbon în formațiunile geologice. Prioritatea pentru această dezvoltare tehnologică este aceeași 25% din emisiile de CO2 vin din uh, cărbune. Celelalte vin din uh, producția de uh, alte uh, emisii produse în Europa. 40% dintre ele pot fi uh, rezolvate prin utilizarea acestei tehnologie. În China, a fost o întâlnire legată de energiile alternative, regenerabile. Dar știm de asemenea că apar zilnic centrale pe bază de cărbune. Această creștere în următoarele, în următorii 20 de ani va crește cu 60% e greu. Indiferent cât investim în energiile regenerabile, în energiile uh, nucleare, cum să rezolvăm problema um, acestei, uh, acestor emisii de ce, uh, dioxid de carbon. Foarte multe sunt uh, utilizate, dar nu se pot, foarte greu se pot um, aduna toate aceste elemente pentru a fi uh, controlate. În joia trecută, Comisia a, uh, și-a exprimat avizul pe șase recomandări. Am primit în Parlament detalii, dar potrivit Reuters este vorba de uh, subvenții pentru în jur de 180 de milioane de euro Polonia, eh, Spania, Germania, Olanda până la sfârșitul lui octombrie. Comisia împreună cu Consiliul sperăm că vor conveni asupra utilizării următoarei tranșe de uh, subvenții pe care le-a pus la, la dispoziție Parlamentul uh, pentru uh, schema de comercializare care să ofere uh, până la 6 miliarde de euro. Acest pachet să sperăm că va fi uh, aprobat până la sfârșitul lui octombrie împreună cu schemele de comercializare menționate. Să nu uităm că există o directivă în Uniunea Europeană care stipulează următoarele. În momentul aprobării unui site uh, de stocare, nu trebuie de uh, aprobare de reglementare uh, trebuie pe de altă parte să existe uh, dispoziții legate de responsabilitate pe termen lung. Vorbim aici de Atlanticul de Nord-Est, care este dincolo, mult dincolo de granițele Uniunii Europene. Unde, până unde ni se întinde responsabilitatea? Uh, cum putem să asigurăm că prevederile legislației europene se aplică și în acea zonă îndepărtată și chiar în adâncimea uh, oceanului? Această propunere de aici este, are ca scop să asigurăm armonizarea Um, cadrului legal european și cel al OSPA. Este important ca să se aplice și în uh, cadrul Convenției OSPA același cadru legal legat de siguranță și securitate ca și cele europene. Dar s-a spus în cursul dezbaterilor că E ca și cum uh, ai uh, uh, cântări lucruri greu de cântărit. Lucrul acesta se întâmplă, are loc. Nu este o soluție pe termen lung la problemele noastre, dar această tehnologie trebuie să o dezvoltăm imediat. Sigur că e mult mai bine acest lucru decât să Uh, injectăm uh, kilometri uh, în adâncimea zonei formațiilor geologice submarine. Mai bine decât să lăsăm emisii de bioxid de carbon în atmosferă care să aibă efect negativ în schimbările climatice asupra generațiilor viitoare. Mulțumim, Chris Davis. Doamna Dubra are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt și eu de acord cu multe din întrebările care s-au pus uh, de către antevorbitorii mei în această dezbatere și eu le-aș fi întrebat uh, în momentul, și am pus aceste întrebări în momentul în care am fost raportor din umbră cu privire la directiva despre care vorbim astăzi. Cred, de asemenea, că vorbim de un subiect crucial și că este esențial să analizăm ce a spus Chris Davis înainte. Mai ales uh, să analizăm ce a spus în uh, ultima parte a intervenției sale. Fiind dat că am mai purtat odată această directivă, această dezbatere, avem o directivă, dacă înțelegem bine despre ce se vorbește aici, înțelegem imediat că este esențial să permitem legislației să uh, intre în vigoare, ca directiva pe care am votat-o deja să fie transformată într-o convenție în momentul de față. Dacă despre asta discutăm aici, atunci trebuie să spunem foarte clar că ceea ce am votat anul trecut, cu toate prevederile de siguranță, cu toate um, luptele pe care le-am avut pentru a obține, în fine, un rezultat, că ar fi bine, deci, să nu pierdem acum tot ce am obținut înainte în cadrul uh, Convenției OSPAR pentru că această convenție ne va permite să mergem dincolo de ceea ce s-a întâmplat până acum. Deci dacă scopul nostru este să ne asigurăm ca și convenția OSPAR să fie consolidată și dacă discuția noastră ne va permite să introducem ceea ce am votat în această directivă deja în convenție, cred că trebuie să ținem cont de uh, ceea ce am votat în acea directivă, pentru că e nevoie de această consecvență față de ceea ce am uh, decis mai de mult. Sper, deci, că acest lucru să se poată asigura. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Debra. Avem acum o cerere din partea domnului Schnellhardt. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În ultima legislatură am discutat foarte mult despre tehnologia de stocare a carbonului. Așa cum a spus-o și domnul Davis înainte, am luat o hotărâre care a fost foarte concretă. La început, eu am fost destul de reticent față de această tehnologie, dar discuțiile au arătat un lucru. Dacă vrem să câștigăm lupta împotriva schimbărilor climatice, trebuie să abordăm aceste tehnologii. Trebuie să găsim metode și tehnologii pentru ca dioxidul de carbon să nu mai poată să se evaporeze în atmosferă. La toate progresele pe care le avem în momentul de față în domeniul energiei, trebuie să ținem cont că Totuși, carbonul va fi și pe următorii 30 de ani unul din cele mai importanți carburanți. Atunci nu putem decât să decidem fie să nu mai folosim energie, fie să găsim metode pentru a putea înlătura uh, emisiile de dioxid de carbon într-o altă manieră. Și eu cred că suntem pe calea cea bună. Eu vin din Germania și în landul meu Există în momentul de față un proiect demonstrativ în care această tehnologie se folosește deja, deci ea deja este aplicată. Bineînțeles că în momentul de față se mai pune problema costurilor, e adevărat, dar ceea ce am văzut eu în landul meu și felul în care se procedează în acest proiect arată că tehnologia a ajuns deja la un nivel foarte înalt. Pentru că Uh, dioxidul de carbon este lichefiat, nu este evaporat sub formă de gaz. Și deci, dacă folosim toate aceste posibilități de reconvertire a dioxidului de carbon, cred că se poate să trecem și la pașii următori, așa încât să putem aproba până la urmă aceste tehnologii. Să aprobăm, deci, aprobarea, uh, folosirea, mă scuzați, a acestor tehnologii pentru a găsi o soluție. Dacă însă vom sta să discutăm foarte mult timp și dacă până la urmă respingem această posibilitate, nu facem decât să întârziem posibilitatea care ne stă la dispoziție de a găsi o soluție pentru dioxidul de carbon. Deci eu cred că n-ar trebui să mai întârziem acum, ar trebui să discutăm foarte la obiect și până la urmă să fim de acord cu această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șarha. Domnul Prodi are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am mai avut ocazia în mandatul trecut de a discuta foarte amplu pe tema tehnologiilor de stocare a carbonului. Eu însă cred că aceasta nu este soluția bună, mai ales pentru că o treime din energia produsă va trebui să se folosească pentru separarea, compresarea și stocarea dioxidului de carbon. Deci, din punct de vedere obiectiv, eu cred că această idee de um, evaporare, de folosirea dioxidului de carbon în acest fel, este una pe care trebuie să o înlăturăm la început, pentru că nu putem să cheltuim atâta energie pe ea. Deci eu cred că dacă vrem să avansăm, nu sunt de acord nici cu variantele de finanțare oferite în momentul de față, pentru că trebuie să ținem tot cont de complexitatea sistemului financiar pe care îl avem în momentul de față, și mai întâi trebuie să verificăm dacă acesta se poate aplica, pentru că pe termen lung, energiile regenerabile trebuie să fie cele care să se implice cel mai mult. Pe lângă faptul că există o stocare deja a carbonului și o compactarea acestora, care nu este de fapt o înlăturare, ci mai degrabă o recuperare al acestuia atunci când el se uh, bazează pe cărbune vegetal, așa numitele charcoal. Acest uh, carbune poate fi amestecat cu pământul și poate să ofere o posibilitate de îmbunătățire a fertilității solului sau a apelor. Așadar, cred că această captare și stocare este una activă și cred că aceasta ar trebui să fie soluția care ar trebui aplicată mult mai la scară largă decât se întâmplă acum și se încearcă acum, pentru că, după cum spuneam, această tehnologie este una de recuperare, deci o tehnologie care recuperează carbonul uh, în scopuri pozitive și nu este o tehnologie de înlăturare, de eliminare a cărbunelui, cum este cea pe care o propuneți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prodi! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci îi dau cuvântul domnului raportor, deși trebuie să dau cuvântul comisiei mai întâi, bineînțeles, îmi cer scuze înainte să-i dau încă o dată cuvântul domnului raportor. Domnul Garcia are cuvântul. Thank you. Uh, in fact, it's Scott Brockett from DG Mulțumesc foarte mult. Câteva elemente în legătură cu problemele care au fost ridicate aici. Stocarea carbonului uh, se bazează pe tehnologii noi. Problema este dacă uh, apar noutăți în acest domeniu. Noi am analizat în profunzime aspectele atunci când s-a discutat directiva um, referitoare la stocarea carbonului. Directiva prevede un cadru juridic în legătură cu uh, capturarea și stocarea carbonului și uh, considerăm că nu există riscuri semnificative uh, ca să existe scurgeri de carbon lichefiat în uh, apa mării sau în mediul înconjurător. Au fost făcute studii de impact asupra mediului și Ă, există studii și în ce privește comercializarea certificatelor de emisii. Acesta este ă, o situație care urmează să fie implementată de ă, toate statele membre care sunt cuprinse în acordul OSPAR. apele Atlanticului de Nord și apele de coastă din uh, statele de la Marea Nordului și uh, Marea Baltică uh, intră în discuție. Întrebarea este dacă măsurile care au fost adoptate sunt adecvate în ce privește CCS-ul vor fi efectuate în continuare studii pentru a clarifica până la urmă aria de aplicare a directivei se referă, cum spuneam, la apele teritoriale ale tuturor statelor care sunt cuprinse în acordul OSPAR dar se referă și la zonele de coastă ale statelor membre, deci toate zonele uh, Mării Nordului, în care uh, ar putea să fie uh, făcute asemenea depozitări, stocări de dioxid de carbon. Există o serie de exemple ale tehnologiilor care se aplică în clipa de față. Există proiecte în legătură cu stocarea carbonului uh, pe fundul mării. Au fost uh, injectate uh, cantități de carbon lichefiat și nu s-au putut observa efecte negative asupra mediului. Noi avem și un program european de uh, redresare care uh, pune la dispoziție fonduri pentru uh, finanțarea unor demonstrații legate de siguranța acestei tehnologii pentru a putea să punem în aplicare prevederile directivei privind CCS-ul. O serie întreagă de europarlamentari, ca domnul Chris Davis și alții, au spus că este important dacă noi putem să ne ducem la îndeplinire obiectivele legate de protejarea mediului, um, astfel încât să atragem eventual în atingerea acestor obiective și alte state care eh, s-au dezvoltat, cum sunt China sau Japonia. Ehm, sperăm ca toate măsurile de control asupra uh, impactului ele, mediului să poată fi duse în aplicare. Mulțumesc! Nu știu dacă do- mai dorește cineva să intervină. Iar acum dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Rosbach. Mulțumesc tuturor pentru observațiile pozitive legate de acest proiect, dar mulțumesc și pentru ceea ce s-a spus aici pentru a îmbogăți mie informațiile în legătură cu acest proiect. M-a surprins să aflu că partea de nord-est a Atlanticului, eh, eu vin din Danemarca, deci eh, și noi eh, suntem o țară vecină acestei părți a Atlanticului de Nord, se întinde Uh, din Groenlanda și spre răsărit până la partea cea mai de nord, uh, până spre Polul Nord și uh, <laughs> spre sud până la Gibraltar. Păi, asta este foarte adevărat. Colegii mei din grupul nostru politic au dreptate când spun că statele de la Marea Baltică sunt deja afectate de schimbările climatice. Dacă vara este fierbinte și nu bate vântul, deja constatăm că există multe vietăți marine care au de suferit. Suntem cu toții de acord că Europa trebuie să găsească o soluție durabilă, pe de altă parte, pentru a-și rezolva toate problemele legate de reziduri eh, periculoase. Nu este vorba doar de bioxidul de carbon, este doar o parte a problemei. Ehm, soluția, sigur, poate fi stocarea pe fundul mării, partea de nord-est a Atlanticului. este uh, un subiect în cadrul discuției noastre legate de uh, bioxidul de carbon. Ce facem uh, cu uh, bioxidul de carbon? Există soluții realiste, avem nevoie de cifre realiste, avem nevoie de măsuri realiste. Acestea ar fi ultimele mele observații în legătură cu acest domeniu. Mulțumim, doamnă raportoare. Stimate colegi, stimați colegi, vă amintesc că deadline-ul pentru depozitarea amendamentelor este 9 octombrie. Votul în comisie va avea loc în uh, cadrul sesiunii din 3 5 noiembrie 2009 și fie în noiembrie, fie în decembrie 2009 va avea loc votul final. Vă mulțumesc și aici oprim deocamdată ședința noastră.